contribuie astfel la salvarea de mii de vieți în anual. Președintele, mulțumesc domnule comisar, încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Trecem la un alt punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Rodi Crața Tsagaropulu referitor la atractivitatea investițiilor în Europa. Îi dau cuvântul doamnei raportor 4 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deciziile ultimului Consiliu European s-au concentrat pe uh, măsurile care trebuie luate pentru dezvoltarea economică, pentru ieșirea din criza economică. Creșterea economică este instrumentul care va crea bunăstare, uh, locuri de muncă și care va crește competitivitatea internațională a Uniunii Europene și va susține coeziunea economică și regională. Creșterea va veni din investiții și din uh, inițiative antreprenoriale. Aceasta este tema raportului pe care o discutăm în această seară. Cu alte cuvinte, cum va reuși să atragă Uniunea Europeană investiții străine, cum va reuși să crească spiritul antreprenorial al cetățenilor europeni și cum va crea condițiile cele mai potrivite pentru investiții. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei, membrii uh, Comisiei ECON, pentru ideile foarte utile pe care le-au uh, și contribuțiile foarte utile pe care le-au făcut la raportul meu, precum și membrilor altor comisii care de asemenea cred că au făcut comentarii extrem de bine țintite. Domnule președinte, uh, domnilor și domnilor, în ciuda semnelor pozitive, suntem încă uh, unul uh, dintre punctele importante de investiții, dar din cauza crizei vedem cum fonduri și investiții, fluxuri de investiții se retrag din Europa și pe de altă parte apar noi, uh, uh, noi centre de investiții în alte părți. Deci noi trebuie să acționăm uh, atât la nivel european cât și la nivel local și național. Trebuie să avem stabilitate în ce privește partea financiară și fiscală, trebuie să creăm încredere pe piețele internaționale, dar de asemenea și în încredere și în rândul consumatorilor europeni și a investitorilor. Trebuie să creștem sistemele, să întărim sistemele bancare pentru a crea mai multă credibilitate pe piață și mai multă încredere. Uniunea Europeană trebuie să se folosească de uh, activele ei cele mai valoroase. Avem nevoie de investiții țintite, bine țintite, care să ducă la dezvoltarea capitalului uman, care este unul dintre uh, activele cele mai valoroase ale Uniunii Europene. Trebuie să uh, Uh, întărim uh, și să dezvoltăm uh, comerțul transfrontalier și piața unică și de asemenea să îmbunătățim piețele achizițiilor publice, să dezvoltăm rețele europene, să folosim toate fondurile care ne sunt la dispoziție pentru a putea susține toate regiunile, ținând cont de fiecare avantaj competitiv pe care îl au aceste regiuni. De asemenea, Uniunea trebuie să continue negocierile pe acorduri multilaterale și bilaterale care vor susține investițiile în uh, Europa și la nivel internațional uh, Uniunea Europeană trebuie să susțină ideea unei supravegheri fiscale și toate acestea sunt chestiuni, cred eu, care uh, susțin competitivitatea și pozițiile Uniunii Europene. De asemenea, pentru a uh, rezolva disparitățile care afectează Uniunea, de asemenea trebuie făcuți pași în această direcție și de aceea spunem că ar trebui să existe o dimensiune orizontală care să traverseze toate politicile din Agenda 2020 pentru că avem nevoie de o investiție, de o strategie de investiție și de o bună comunicare în acest uh, uh domeniu. Uh, Măsurile uh, propuse de OECD, de asemenea, trebuie luate în considerare pentru că ele uh, conțin atât punctele slabe cât și punctele tari uh, care pot uh, determina investițiile și pașii pe care trebuie să-i facem. Trebuie, de asemenea, să examinăm uh, nevoia dezvoltării piețelor și uh, cred că politicile de investiții trebuie să reprezinte un instrument fundamental pe care să-l folosim pentru a rezolva disparitățile care există între nord și sud la nivel fiscal și în alte domenii de asemenea. Scopul fiind crearea unui observator european care să monitorizeze evoluțiile și să propună politici de creștere a uh, investițiilor, dar în același timp să arate că Europa este o destinație de investiții pentru restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum începem cu procedura intervențiilor spontane. Avem mai mult de 5 cereri de intervenție, de aceea vom da cuvântul celor care n-au participat la ultima dezbatere și vom începe cu domnul Sikierski. Europa pozostaje dalej ważnym miejscem. Mulțumesc, domnule președinte. Europa reprezintă o destinație importantă pentru investițiile externe directe. Statele în dezvoltare sunt uh, foarte importante și luptă pentru investitori. Cum putem dovedi că Europa este un loc unde merită să investești? Activitatea economică în Europa este foarte bine reglementată comparativ cu alte părți ale lumii situația politică din Europa garantează condiții stabile. Un alt atu al statelor membre îl reprezintă o mare, reprezintă marea cantitate de capitaluri și de proprietari. Însă, care este problema? Este vorba de uh, investitorii responsabili social. Trebuie să ținem cont de uh, mediu și de condițiile sociale. Aceste condiții sunt costisitoare. Însă, noi trebuie să modificăm și să modernizăm sistemul financiar. Se, mă refer aici și la politica fiscală.

súhlasím Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt într totul de acord cu afirmația din acest raport, și anume că una, unul dintre avantajele comparative ale Uniunii Europene este, în primul și în primul rând, populația bine educată, infrastructura Uh, bine dezvoltată și, de asemenea, infrastru infrastructura rutieră, pe de-o parte, și infrastructura tehnologică, pe de altă parte. Energia este esențială pentru Uniunea Europeană. Din păcate, deocamdată nu suntem independenți în ceea ce privește furnizarea de energie și tocmai de aceea ar trebui să uh, încercăm să găsim soluții la această dependență, să căutăm aceste soluții în afara Uniunii Europene. Producătorii europeni se deplasează în Rusia, în China, în Brazilia, iar lucrul acesta ne arată cât se poate declar că aceste condiții pe care le oferim investitorilor europeni sunt mai proaste decât în alte zone. Doamna Băsescu acum

Sunt uh, raportoare din umbră din partea socialiștilor și în calitatea mea vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut. Pentru, vreau să-i mulțumesc pentru acest raport care este esențial în această perioadă de criză. Avem nevoie de linii directoare comune, avem nevoie de o concretizare a ideilor noastre și, bineînțeles, trebuie să investim în locuri de muncă pentru tineret. Avem, de asemenea, nevoie de obiective cât se poate de clare pentru regiunile și uh, uh, comunitățile europene. Eu, în amendamentele mele, solicit noi investiții. M- mă axez în special pe politica de coeziune și pe politica regională. Acolo stau șansele noastre, doar așa putem, investind în aceste zone, putem într-adevăr să sporim creșterea economică la nivel european și eh, eh, vom reuși astfel să atragem investitorii străini în Europa. Îi dăm cuvântul comisarului pentru a încheia dezbaterea. Domnule președinte, stimați membri, trebuie să admit că acest subiect este foarte aproape de sufletul meu pentru că într-o viață anterioară uh, și anume după ce ne-am recâștigat independența în Estonia, acesta a fost un element esențial al politicii noastre, să atragem investiții străine și am reușit uh, uh, mare parte să o facem. Salut Comisia acest raport privind creșterea atractivității investițiilor și mulțumim raportoare pentru acțiunea sa. În climatul economic actual trebuie să creăm condițiile necesare pentru a oferi companiilor și cetățenilor noștri cel mai bun mediu de afaceri pentru a uh, produce și pentru a concura pentru Europa. Este adevărat că creșterea economiilor uh, emergente a intensificat concurența, dar de asemenea a creat noi oportunități pentru Uniunea Europeană prin uh, comerț și investiții în în uh, lanțuri internaționale. Și investițiile străine sunt o parte importantă a acestui proces. Uniunea Europeană este cea mai importantă gazdă de investiții străine. Atrage investiții care valorează 225 de miliarde de euro din partea restului lumii și asta numai în 2011. Totuși, ponderea Uniunii Europene în investițiile directe mondiale a scăzut substanțial de la 45% în 2001 la 23% în 2010. Și împărțirea detaliată pe țări arată că declinul în investiții străine directe a fost uh, foarte inegal de la un stat membru la altul. Asta înseamnă că nu putem să ne relaxăm, ci ar trebui să continuăm să îmbunătățim condițiile cadru pentru a ne păstra buna poziție internațională. De asemenea, sugerează acest lucru că putem învăța unii de la ceilalți în Europa în ce privește cele mai bune practici, dacă vrem să atragem investiții străine. Și, uh, practic, noi știm ce atrage investițiile străine directe. Principalele motive pentru care Uniunea Europeană este în continuare o, o locație atractivă sunt reprezentate de forța noastră de muncă înalt educată și pregătită, reglementări de investiții prietenoase, Uh, o povară mai redusă a uh, administrației, uh, legi care protejează investitorii, agenții de promovare de mare calitate și multe măsuri de promovare legate de politici regionale. Alți factori importanți sunt un nivel înalt de productivitate și infrastructura tehnologică foarte bună, de cercetare și dezvoltare și dotarea cu echipamente ITNC. Mă bucur să văd că toate aceste chestiuni sunt abordate în raportul uh, Parlamentului European. Uh, ca o continuare în aceeași direcție, Comisia propune acum o uh, comunicare privind politica industrială Scopurile pe termen lung a, rămân cele ale strategiei UE 2020 și rămân valide. Am făcut progrese în ce privește implementarea politicii industriale agreate în 2010, dar vom continua să facem uh, și mai mari eforturi pentru a stabili condițiile potrivite pentru a îmbunătăți capacitatea industriei europene. Principalele domenii unde trebuie să acționăm sunt accesul la finanțare, îmbunătățirea pieței unice, a inovației industriale și uh, provocările globale pentru IMM-uri. Abordarea de politică a Comisiei pornește de la același punct ca și cea a Parlamentului European și de asemenea am identificat aceleași zone unde este nevoie de acțiuni. În ce privește unele dintre propunerile concrete din raportul Parlamentului European, Iau notă în special de uh, apelul uh, pentru a avea un observator european pentru investițiile străine directe și pentru îmbunătățirea cadrului internațional de reglementare și cooperare. Acestea sunt zone în care s-au făcut deja eforturi. În ultimii ani, Comisia Europeană a dezvoltat câteva dialoguri de reglementare cu partenerii noștri importanți comerciali și avem uh, proiecte de schimburi de bune practici între statele membre privind uh, promovarea investițiilor străine directe. Nu pot intra în toate detaliile acestui raport al Parlamentului European, însă salut abordarea largă a raportului și multele zone de cooperare constructivă. Trebuie să spun că am început uh, ședința de astăzi cu o discuție privind dezvoltarea zonei europene unice feroviare. Deci iată un exemplu de dezvoltare a unei bune infrastructuri care atrage investiții și aveți uh, discuții în diferite ocazii în legătură cu Single Market Act și vom continua să discutăm acest subiect. Acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante pentru a atrage investițiile uh, străine. Deci totul este în mâinile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule comisar și acum închei uh, această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume raportul uh, domnului Miroslav Ransdorf, aspecte comerciale ale parteneriatului estic.